Buenas tardes, colegas. Bună ziua, stimați colegi, să reluăm uh, lucrurile sesiunii noastre. Procesul verbal al sesiunii de ieri și textele care s-au aprobat sunt la dispoziția dumneavoastră. Nu mi-a semnalat cineva că ar dori să intervină pe această temă. Deci nu există asemenea intervenție, așa că aprobăm procesul verbal al sesiunii de ieri. Primul punct din ordinea de zi de astăzi este o întrebare orală adresată Consiliului